Ok, mes chers collègues, monsieur le commissaire, je vous propose... Dragi colegi, stimate domnule comisar, aș dori să începem uh, cu reuniunea noastră. Mulțumesc jurnaliștilor care au făcut fotografii ale acestei uh, întâlniri. Un peu de silence, je vous prie. Am să vă rog să faceți liniște. Vă amintesc că este vorba de o reuniune comună a comisiilor ECON, afaceri economice și monetare și a Comisiei Speciale pentru Decizii Fiscale. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru că ați acceptat invitația de a veni în fața noastră, pe de o parte pentru a prezenta textul adoptat referitor la propunerea dumneavoastră de către Comisia Europeană și, de asemenea, pentru a răspunde la întrebările raportorilor și membrilor noștri. Ați văzut ordinea de zi. Um, ordinea de zi este limitată la această audiere a domnului comisar. Dacă nu există obiecții față de această ordine de zi, este considerată adoptată așa cum se întâmplă de fiecare dată. Această reuniune este publică și difuzată pe internet. Am să-i dau cuvântul președintelui Ferber în numele Comisiei Econ. Mulțumesc, Alain. Îmi cer scuze în numele președintelui nostru, domnul Gualtieri, care doar mai târziu în această după-amiază va veni la Bruxelles. Pentru noi la Econ este foarte important să avem această reuniune comună uh, a domnului comisar Moscovici. Dați-mi voie să vă urez bun venit în numele Comisiei Econ. Aș dori să fac referire la două lucruri. Pe de o parte, despre ce este vorba? Comisia a făcut o propunere privind schimbul de informații referitoare la regulile fiscale. Comisia Econ are competențe pentru chestiuni fiscale, de aceea, din momentul în care vor fi numiți raportorii, vom începe cu munca legislativă pe baza acestei propuneri a Comisiei aceasta, de aceea astăzi avem și această reuniune comună. În al doilea rând doresc să vă atrag atenția asupra faptului că la ECON avem un raport legislativ din proprie inițio- inițiativă, um, raportor fiind doamna Dodd și domnul Niedermayer. Acest raport va fi redactat și pe baza rezultatelor uh, Um, Comisiei Speciale Taxe și va cuprinde uh, recomandări către Comisie în acest sens. Iată, din toate aceste motive, este cât se poate de logic să ținem această reuniune astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, îți mulțumesc și ție, dragă Alan pentru buna cooperare între cele două comisii și îți dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président, cher Marcus. Monsieur... Mulțumesc, domnule președinte, dragă Marcus. Domnule comisar, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, mulțumesc uh, domnilor președinți, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să fiu alături de dumneavoastră pentru a discuta chestiunea fiscalității în Europa. A avut o dezbatere în uh, Parlament săptămâna trecută, m-am exprimat și am spus că chestiunea fiscalității întreprinderilor în Europa este îngrijorătoare. Uh, suntem într-o economie deschisă și lipsa coordonării politicilor uh, și a regulilor fiscale în statele membre creează probleme fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Este vorba de un, o, adunare de sisteme care sunt foarte greu de, um, de citit și de înțeles. Din punct de vedere al întreprinderilor, regulile fiscale fragmentează piața internă în așa fel încât asta creează costuri foarte mari pentru întreprinderi. Majoritatea întreprinderilor europene sau străine nu au acces uh, total la piața unică, ci se regăsesc în fața unor obstacole care le Uh, limitează posibilitățile de creștere. Din punctul de vedere al autorităților fiscale, colectarea taxelor um, este uh, miza, mai ales că există contribuabili care practică o planificare fiscală agresivă pentru a putea profita tocmai de aceste diferențe și diferențe între sistemele diferitelor state membre în moment de criză, când cetățenii au, au trebuit să contribuie și să facă sacrificii, uh, acest, acest uh, fenomen nu mai este acceptabil. În ceea ce privește suveranitatea statelor, concurența între state, cel puțin din punct de vedere fiscal, e bine, uh, există o concurență între statele membre și ea nu mai este uh, o concurență loială. Și până la urmă, nu sunt statele cele care iau decizii, ci întreprinderile care își decid propriul nivel, nivel de impozitare. E bine, vedem că avem de-a face cu un sistem uh, care nu este echitabil, care este în favoarea celor mai puternici, în detrimentul tuturor celorlalți. Deci, acceptarea ideii de a plăti impozite este din ce în ce mai mică. Iată, până la urmă, este uh, con tocmai contractul social între cetățean și autoritățile publice este amenințat. Așadar, critica e, uh, situația este critică și este nevoie de acțiuni de anvergură care să meargă dincolo de pachetul referitor la transparența adoptată în urmă cu două săptămâni. Obiectivele mele sunt aceleași ca și ale Parlamentului European. Pentru a rămâne sau a redeveni credibil, trebuie să recreem echitatea fiscală în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să privim înspre viitor și să creăm o piață unică, veritabilă, din punct de vedere fiscal, un cadru transparent și previzibil, astfel încât întreprinderile să investească și consumatorii să, re, să aibă din nou încredere în piață împreună, în acest cadru democratic, putem participa um, pentru a face în așa fel încât um, taxarea să fie în serviciul și în beneficiul priorităților uh, politice ale Uniunii. Soluțiile există, sunt cunoscute de mai mulți ani, dar va fi uh, nevoie de angajament și implicare din partea tuturor, mai ales uh, Uh, din partea statelor membre pentru a uh, pune în aplicare aceste soluții. Bineînțeles, statele membre au ultimul uh, cuvânt. Știm că în domeniul fiscal este nevoie de unanimitate pentru luarea deciziilor la Consiliu. Va fi nevoie așadar de o interacțiune între public și instituții pentru ca statele membre să-și asume responsabilitatea. Însă, având în vedere urgența situației, sunt convins că statelor me statele membre își vor asuma această responsabilitate și vor aplica aceste soluții. Propunerea Comisiei o cunoașteți referitoare la schimbul automatic de informații referitoare la deciziile fiscale, este un prim pas foarte important către un mediu fiscal mai transparent și mai echitabil în Uniunea Europeană, dar nu este decât un prim pas. Va fi nevoie de mult mai mulți pași din partea Comisiei, dar și din partea statelor membre. Este esențial să se consolideze cadrul legislativ al fiscalității în Uniunea Europeană și să se creeze o cooperare strânsă între administrațiile fiscale din statele membre. Pentru a da câteva detalii mai concrete referitoare la pachetul de transparență, elementul central al acestui pachet este propunerea ce ține de schimbul de informații privind deciziile fiscale. Despre ce este vorba? Este vorba de a pune la dispoziție tuturor statelor membre informații referitoare la impactul deciziilor partenerilor lor asupra propriei baze de impozitare. Este o propunere simplă și se bazează pe directiva privind cooperarea administrativă în materie de impozite directe. Este un cadru care permite administrațiilor fiscale să coopereze între ele. Ea definește deja care informații ar urma să fie schimbate între administrațiile fiscale și în ce mod. Unele informații vor fi schimbate în mod automat, altele la cerere, altele în mod uh, spontan. Din uh, experiență, ca fost ministru de finanțe, pot să vă spun că în momentul în care se face o solicitare de obținere de informații, poți sau nu să primești un răspuns mai repede sau mai târziu. Iar schimbul automat de uh, informații de aceea devine de multe ori uh, necesar și calitatea lui este în mod cert superioară. Această directivă prevede și alte tipuri de cooperare, precum auditul comun între administrații fiscale diferi diferite. Un alt uh, pachet uh, vorbește despre acest schimb automatic de informații în urma modificării directivei în decembrie 2014. Statele membre s-au angajat să facă schimb automat de to- cu toate informațiile financiare în scopuri fiscale, conform unei noi norme internaționale a OCDE. De asemenea, deci această directivă de cooperare administrativă oferă posibilitatea de a da o dimensiune europeană lucrărilor administrațiilor fiscale. Însă suntem uh, departe de a avea o administrare integrată. Comisia s-a angajat să promoveze transparența dincolo de aceste decizii fiscale, în așa fel încât Uniunea Europeană să devină un precursor în materie de transparență fiscală globală cum Parlamentul uh, recomandă în raportul său privind fiscalitatea, o posibilitate ar fi să se extindă solicitarea actuală la toate uh, de a uh, publica anumite informații financiare la toate sectoarele și asta pe o bază de la țară la țară. Bineînțeles, înțelegem foarte bine care ar fi impactul unei astfel de decizii asupra sectorului economic. O altă posibilitate ar putea fi punerea în aplicare a unei recomandări OCDE referitoare la raportarea de la țară la țară, un raport care urmează să fie publicat în uh, toamna 2015 și care solicită ca întreprinderile multinaționale să furnizeze anumite informații a autorităților fiscale. Deocamdată nu am găsit uh, cea mai bună cale de a acționa. Este nevoie de o analiză mai profundă. Însă vom uh, lucra, uh, vom depune toate eforturile la comisie pentru a face această analiză atât de necesară pentru propuneri viitoare. Și, bineînțeles, aveți uh, angajamentul meu personal, uh, de asemenea, în acest sens. Vom încerca să facem tot ce putem pentru a merge cât se poate de departe. Nu vom face studii pentru a ajunge la concluzia că, de fapt, nu se poate face. O tentativă din trecut de a face ordine în concurența fiscală în anii 90 a dus la punerea în practică a codului de conduită a fiscalității întreprinderilor. Acest uh, cod, care a funcționat în mod interguvernamental și voluntar, a permis uh, eliminarea unui număr important de regimuri uh, problematice. De-a lungul timpului, însă, regimurile fiscale au devenit din ce în ce mai complexe și mai sofisticate ceea ce a făcut ca acest cod să nu mai fie adaptat la situația actuală. Așadar, uh, dorim de asemenea să îmbunătățim eficacitatea acest, și eficiența acestui cod de conduită. Pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, este important să poată fi măsurate aceste fenomene. Comisia va lucra împreună cu statele membre pentru a colecta date fiabile privind amploarea, și impactul economic al fraudei și a evaziunii fiscale. Iar uh, colega mea de la comisie a, va, s-a prezentat în, în, în fața dumneavoastră pentru a vă da mai multe informații. În orice caz, la nivelul unei economii globale, transparența este necesară. Vom continua să cooperăm cu OCDE și cu uh, G20 uh, la proiectul BEPS și vom continua să promovăm ideea unui schimb automat de informații referitor la deciziile fiscale la nivel mondial. Este o propunere pe care o vom discuta la G20 uh, în aproximativ 4 săptămâni când va avea loc reuniunea anuală a femeii. Bineînțeles, vom continua să discutăm uh, acest schimb automat de informații, dar uh, și alte uh, elemente. Săptămâna trecută am semnat un acord cu Elveția, lucrăm la alte acorduri cu San Marino um, și alte state pentru a ne asigura că obținem această transparență. Dincolo de chestiunile de transparență, Comisia lucrează la un plan de acțiune pentru o nouă abordare a fiscalității uh, întreprinderilor pe piața unică, prin care profiturile ar urma să fie impozitate mai sistematic acolo unde este creată valoarea. Este vorba de locul în care se creează uh, valoarea. Pentru că acolo trebuie uh, să aibă loc taxarea. Uh, problema acum este că nu se taxează nici unde se creează valoarea, nici unde este constatat acest uh, profit. Acest plan îi urmează celui din 2012 referitor la lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Este vorba aici de schimbul uh, automatic de informații, de directiva privind uh, întreprinderile și filialele lor, um, care a fost uh, modificată Apoi, chestiunea locului unde, uh, sunt, unde trebuie să fie taxate beneficiile, beneficiile este primordială. Asta din cauza caracteristicilor unice, uh, cum ar fi faptul că există o, o piață unică și o monedă unică. Fiecare stat are propriile reguli, propriile legi și Uniunea Europeană trebuie să, uh, trebuie să meargă mai departe de ceea ce se face la nivel uh, OCDE. Acest plan de acțiune ne va permite să relansăm discuțiile asupra proiectului uh, CCCTB, taxa, baza comună de taxare, care ar trebui să permită armonizarea bazei uh, de taxare pentru un număr mare de societăți, dar ar uh, limita în același timp și posibilitățile de manipulare fiscale în rândul întreprinderilor. Deci este o chestiune de transparență și o chestiune de etică. Și mai târziu în acest an sper că vom putea merge și mai departe în această abordare, în acest demers al transparenței, prin acest studiu de impact. Comisia urmează să adopte acest plan de acțiune în această vară și sunt convins că comisia dumneavoastră specială va putea contribui în mod cât se poate de pozitiv la prepararea, la pregătirea acestui plan de acțiune. Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări la care v-aș putea răspunde, bineînțeles. Domnul Lamasur, mulțumim, uh, domnule comisar, pentru această prezentare cât se poate declară. Am să dau cuvântul întâi raportorilor noștri. Avem doi co-raportori pentru Comisia Tax și pentru Comisia Econ și apoi voi da cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor. Întâi, Eliza Ferreira, coraportor în numele Comisiei Tax. Vă falar în limba maternă. Mulțumesc, am să vorbesc în limba mea maternă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența aici și, de asemenea, mulțumesc că în sfârșit ați luat inițiativa de a vă ocupa de frauda fiscală și de evaziunea fiscală în numele Comisiei cu foarte multă determinare. Această determinare este foarte necesară pentru că e vorba de credibilitate, e în joc credibilitatea în ochii cetățenilor. În momentul în care IMM-urile și cetățenii trebuie să facă sacrificii enorme, pentru că statele nu au suficiente resurse și în același timp, în același spațiu european, sunt uh, tolerate tratamente acordate întreprinderilor, întreprinderilor mari, care astfel aproape că nu plătesc impozite. Așadar, concurența fiscală devine de nesuportat. Așteptăm cu mare nerăbdare propunerile Comisiei în luna iunie și salutăm deciziile luate până acum. Cu toate acestea, domnule comisar, ați abordat uh, un subiect în legătură cu care aș dori să vă cer precizări. Munca OCDE arată de pe acum că, dincolo de uh, ceea ce știm, există și uh, alte piste de reflexie. Trebuie să luăm act de practicile întreprinderilor multinaționale. Anumite elemente din planul de acțiune sunt cunoscute. Aș dori să știu cum intenționează Comisia Europeană să folosească aceste elemente și uh, aș vrea să mai știu dacă Comisia Europeană intenționează să meargă dincolo de uh, ceea ce s-a discutat până acum, dat fiindcă ne aflăm într-o zonă foarte complicată. Deci, cum va colabora Comisia cu OCDE? Și încă o întrebare. La Consiliu, ce se va întâmpla? Pentru că trebuie ca și statele care participă cel mai mult la astfel de practici fiscale trebuie să înceapă să le sancționeze. Adică, ce va face Comisia și ce face cu privire la uh, informațiile ce țin de dezechilibrul macroeconomic prezentate în tabelul de bord. De exemplu, Comisia cunoaște de multă vreme transferurile de capital. Mă gândesc la directiva privind investițiile străine. Și se știe că transferurile acestea depășeau toate limitele posibile în anumite țări. În 2013, cam toate statele și-au pierdut atractivitatea, ceea ce se estimează la cam 35%, scădere a atractivității, iar la Luxemburg apare un plus aici, plus 216%. E drept că deficitul și datoriile atrag atenția Comisiei, dar în tabelul de bord sunt și alte informații pe care Comisia le poate utiliza în analiza ei. Dar fiindcă actualmente nu există un mecanism național de apărare, întrebarea pe care își o pune fiecare stat este nu ar fi mai bine să devină, să devenim atractiv fiscal ca să atragem întreprinderi? Sigur că fiecare stat are obligații și față de cetățeni și cetățenii au obligațiile lor, dar trebuie ca statele în primul rând să-și respecte obligațiile. Aș dori să îmi spuneți ce așteptări poate să aibă Parlamentul de la Comisie, dar fiind toate aceste elemente. Mulțumesc, mulțumesc Eliza ați pus o întrebare legată de OCDE și trebuie să-i spunem domnului comisar că mâine dimineață îl vom audia pe reprezentantul OCDE care va veni cu colaboratorii săi, domnul Guria, care monitorizează uh, acest dosar la OCDE. Celălalt coraportor este domnul Toirer. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu am trei întrebări Ă, sigur, înainte de toate vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la comisia noastră extraordinară în reuniune comună cu Comisia Econ. Comisia a făcut o propunere foarte ambițioasă de nouă directivă. Ați putea, din perspectiva Comisiei, să ne explicați ă, ceva în legătură cu schimbul automat de informații și anume de ce pe viitor acesta va împiedica concurența fiscală sau planificarea fiscală incorrectă. Este aceast, aceasta o reacție la faptul că anterior schimbul de informații spontan nu a funcționat în mod suficient? Și puteți confirma din uh, ceea ce știți acum în calitate de comisar sau din experiența dumneavoastră anterioară că um, grupul codului de conduită a arătat că schimbul de informații între administrațiile fiscale nu a funcționat atât de bine în trecut, pentru că legislația exista deja, dar, de exemplu, în anul 2012 a existat un, o reuniune a grupului uh, pe codul de conduită care a, a uh, arătat că au existat informații care nu au fost transmise mai departe. Este vorba de Belgia în cazul menționat, dar se pare că mai există și alte situații similare. Și a treia întrebare, ne-ați putea face o recomandare? Cum să facem în viitor pentru ca, ca ministrii de finanțe să vină la comisia noastră? Am înțeles că în trecut Comisia Econ a încercat să invite aici ministrii de finanțe, inclusiv pe dumneavoastră personal. Poate ne vindeți un punct? cum să facem să-i aducem aici la Comisia Econ. Și în ultima întrebare, se referă la uh, situația din SUA, FATCA, la situația uh, transmiterii de date uh, către SUA atunci când sunt vizați cetățenii americani. Aș vrea să știu dacă inițiativa legislativă um, prevede o reciprocitate pe viitor, deci ca și și SUA să ne dea nouă informații fiscale, nu numai noi lor. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Trecem acum la raportorul de la Comisia Econ. Începem cu domnul Niedermayer. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ne bucurăm foarte mult că ați venit până la urmă. E vorba de un subiect foarte important. După părerea mea, nu vorbim doar despre concurență fiscală, ci și despre un, loc, un lucru foarte greșit, și anume um, o legătură incorrectă între activitatea economică și impozitare. E clar că nu dorim să mai vedem această practică și e clar că trebuie să găsim o soluție eficientă pentru a trata astfel de situații, ceea ce e destul de complicat. Mulțumesc oricum pentru munca făcută până acum. Suntem cu toții de acord, cred eu că e doar începutul. Și aș vrea să reiterez o întrebare uh, legat, uh, care a fost um, pusă chiar acum legată de deciziile fiscale. Știm cu toții că deciziile fiscale sunt uh, doar o fațetă a acestei probleme. De fapt, problema e mult mai complicată și aș vrea să spun că trebuie să ne bazăm într-o oarecare măsură pe um, analiza OCDE în ceea ce privește erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor. Pentru că întreprinderile își transferă profiturile dintr-un stat în altul ca să plătească prea mult și um, să plătească mai puțin, mă scuzați, să nu plătească prea mult și informațiile OCDE în acest sens pot fi foarte utile. Aș vrea să vă întreb, ce măsuri considerați dumneavoastră că sunt cele mai promițătoare din programul de lucru al Comisiei în acest domeniu? Și cum credeți că aceste măsuri uh, vor permite ameliorarea situației date cu costuri rezonabile? Sper că politicile vor fi bazate pe probe ca să știm uh, exact ceea ce dorim să obținem prin aceste politici și care vor fi implicațiile. În al doilea rând, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre rolul transparenței și al stabilirii de standarde în uh, combaterea evaziunii fiscale și a aranjamentelor fiscale pentru întreprinderi. Ce parte din măsurile potențiale se pot baza pe transparență și pe stabilirea de standarde? Și, de asemenea, care sunt domeniile unde credeți dumneavoastră că e nevoie de propuneri legislative? Pentru că transparența sau stabilirea de standarde nu vor fi suficiente. Mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes! Mulțumesc, stimate coleg! Celălalt coraportor al Comisiei Econ este Anelise Doț. Mulțumesc! Bună, doamna Dodds. Mulțumesc în primul rând domnului comisar. Mă bucură ce ați spus uh, la început și abordarea dumneavoastră generală în această privință, care este foarte încurajatoare. Aveți un angajament palpabil față de uh, corectitudinea fiscală. Am și eu trei întrebări, ca și ceilalți colegi, care v-au pus tot câte trei întrebări. În primul rând, ce părere aveți despre transparență și raportarea pe fiecare țară. Cred că știți că se încearcă să se introducă acest lucru în directiva drepturilor acționarilor și eu susțin această idee, pentru că există probe considerabile că față de alte industrii, publicarea informațiilor financiare pentru fiecare țară uh, ar trebui să fie de asemenea transparentă. Deci, rapoartele pe fiecare țară uh, oferă stabilitate financiară. La fel, uh, situația CEO-urilor companiilor mari se pare că um, se va cere majoritat, majorității întreprinderilor să prezinte situațiile pe fiecare țară în parte. Așadar, credeți, vreau să vă rog, domnule comisar, să facem progrese cât mai rapid, pentru că probele există. Dar dacă veți considera că mai sunt necesare și alte probe, eu v-aș sugera să faceți o evaluare cât mai independentă posibil. Și, uh, de asemenea, m-aș dori ca Comisia să-și amintească uh, ce a spus în comunicarea sa și anume că trebuie să se țină cont și de beneficii, nu numai de costuri când vorbim de publicarea situațiilor întreprinderilor. Apoi, în ceea ce privește codul de conduită și grupul codului de conduită, Trebuie să um, vedem ce se întâmplă cu forumul privind uh, transferurile, care până acum uh, s-a străduit să împiedice dubla impozitare și nu dubla neimpozitare. Apoi, uh, să știți că la grupul nostru se dorește foarte mult să avem o definiție comună a paradisurilor fiscale în întreaga Europa și, de asemenea, o listă a întreprinderilor care practică evaziunea fiscală. Sigur că pentru asta ar trebui să identificăm, în primul rând, evaziunea fiscală. Știu că guvernul francez actual a început un plan radar care uh, are drept scop să detecteze comportamentele fiscale inadecvate. M-ar interesa foarte mult dacă se poate generaliza la nivel european acest lucru. Mulțumesc, stimate colegă. Îl rog pe domnul comisar să răspundă la aceste întrebări ale raportorilor și apoi trecem la întrebările membrilor. Domnule comisar. Mulțumesc pentru toate Luările de poziție se degajă din tot ce ați spus cât de urgent este acest subiect pe plan politic și cât de hotărâți suntem să atacăm această problemă. E foarte important să avem o colaborare strânsă, fructuoasă și pozitivă între Comisie și Parlament. Este fundamentală și vreau să spun din nou, eu am venit azi prima dată aici, dar sunt gata să revin cât de des va fi nevoie ca să discutăm împreună propunerile. Cred că astăzi concurența fiscală neloială pe care o cunoaștem se practică prin planificare agresivă sau prin optimizare. Toate aceste lucruri sunt inacceptabile pentru cetățeni și trebuie să avem o abordare foarte puternică. Trebuie să mergem cât mai departe în acest domeniu, fără să facem să scadă competitivitatea, desigur. Apoi, s-a pus o întrebare cum colaborăm cu OCDE-ul. Îmi doresc să salut munca OCDE în cadrul erodării bazei impozabile și transferul profiturilor de la bun început, pentru că ei au schimbat foarte multe în acest domeniu esențial pe plan internațional, care de altfel a fost tratat și la G20. Uh, și anul trecut luasem o inițiativă împreună cu alți miniștri din Europa, din, adică din Germania, din Marea Britanie, din Italia, din Spania, să susținem această inițiativă și am avut ocazia să constat la G20 că efectul uh, de bulgăre de zăpadă este foarte puternic. Deci colaborăm strâns cu OCD, susținem ocd ul avem angajamente importante pe care dorim să le realizăm. Și în același timp aș dori să vă mai spun că Planul OCD, care este în curs de discuție, este să se introducă un schimb de informații spontan cu privire la deciziile fiscale care oferă un tratament preferențial. Schimbul de informații pe care îl propunem noi este mai extins și din acest punct de vedere eu sunt mândru de faptul că Comisia Europeană și în curând sper eu Uniunea Europeană va dori să meargă mai departe în acest domeniu. De ce? Pentru că la noi schimbul va fi automat, pentru că vom prezenta deciziile transfrontaliere și pentru că la noi caracterul juridic va fi obligatoriu la OCDE, e vorba de uh, o acțiune la scară mondială. Există un foc de coordonare care apoi atrage un angajament politic, dar la noi e mai mult de atât, pentru că Uniunea Europeană are o capacitate legislativă. Noi vrem să mergem mai departe. Președintele Juncker a sugerat la G20 că acest schimb de informații ar trebui să fie global. A spus-o la Brisbane Uh, și uh, am spus-o și eu la G20 uh, Finanțe și am să spun din nou acest lucru la o reuniune G20 pe tema finanțe care va avea loc la Washington peste câteva săptămâni. Până la urmă, de ce să nu ne mândrim? Pentru că, iată că suntem capabili să fim chiar pionieri în acest domeniu. Cineva a vorbit despre FATCA, domnul Teurer, um, americanii au deschis calea către FATCA, inițiativa de a elimina secretul bancar este o inițiativă americană, asta înseamnă FATCA. Și eu m-aș bucura ca inițiativa următoare să fie una europeană. Noi putem să uh, punem în mișcare și celelalte state ale OCDE. Uniunea Europeană își va dezvolta propria foaie de parcurs cu pachetul de acum câteva săptămâni, cu pachetul adoptat în iunie. Trebuie să fim coerenți, dar eu am convingerea că putem să mergem mai departe, trebuie să lucrăm îndeaproape pe aceste subiecte și trebuie ca la OCDE fiecare să-și asume competența, fiecare să-și folosească metoda și să lucrăm împreună. Și doamna Ferreira mi-a pus o întrebare legată de recomandările specifice pe fiecare țară. Chiar mâine voi merge în Portugalia pentru a discuta acest subiect. Și, într-adevăr, cred că este de înțeles că o țară dorește să fie atractivă și vreau să vă spun de la început, pentru că nu, vreau să vă spun de la început, nu toate deciziile fiscale sunt uh, condamnabile. O decizie fiscală este ceea ce permite de multe ori unei întreprinderi când, își, uh, când alege să facă investiții să aibă o previzibilitate. Deci ceea ce trebuie noi să condamnăm este um, atitudinea favorabilă pe care o au unele state față de întreprinderi care practică o planificare fiscală agresivă. Și asta fără ca celelalte state membre să știe acest lucru. Și aici trebuie noi să uh, intervenim și inclusiv în procedura, mm, în uh, procedura deficitului macroeconomic și aici trebuie să avem o abordare comună, într-adevăr, și iată că se leagă foarte bine de ce am spus cu prima întrebare a domnului Toirer de ce și cum trebuie să funcționeze sistemul nostru astăzi și de ce sper eu să avem rezultate bune. Regulile în vigoare lasă multă marjă de manevră statelor membre și conțin foarte multe zone gri. Am spus-o la început rapid, dar pot să repet un stat membru poate să refuze să uh, transmită anumite informații în numele secretului comercial sau din motive de politici publice. Și uh, acel stat are capacitatea de a alege ce informații pot fi utile altui stat membru. Așadar, ne aflăm în cazul acesta într-o situație în care răspunsurile sunt incomplete sau sosesc cu întârziere sau sunt incomplete, cum spuneam. Comisia nu are acces în ziua de astăzi la informațiile pe care statele membre trebuie să le transmită, ceea ce uh, complică foarte mult uh, sarcina Comisiei. Este foarte greu să uh, își dea seama ce cale de acțiune trebuie să urmeze. Practic, niciun stat membru până acum nu s-a adresat Comisiei să se plângă de faptul că un alt stat membru nu face schimb de informații uh, așa cum ar trebui, pentru că, teoretic, schimbul trebuie să fie spontan. Și asta se va schimba în cazul schimbului automat de informații pe care dorim să-l introducem. Informațiile vor avea caracter juridic obligatoriu, vor stabili niște cerințe foarte clare cu privire la informațiile care trebuie transmise va exista un termen din 3 în 3 luni și aici eliminăm orice posibilitate ca statele membre să reducă sau să refuze să acorde aceste informații altora și Parlamentului, spun întreagă, și Parlamentului și statelor membre. Este esențial. Comisia Europeană va avea acces la toate statisticile cu privire la informațiile transferate. Mie mi se pare că acest punct trebuie susținut de noi și de dumneavoastră. Pentru că, de ce? Va exista tentația să se spună, haideți să lăsăm comisia deoparte, hai să ne înțelegem noi între noi. Eu cred că dacă la un moment dat se va avea în vedere o procedură de încălcare, trebuie ca comisia să facă parte din uh, acest uh, sistem. Și nu pentru noi, ci pentru contribuabilul european. Deci, domnule Toiler, ce sper eu? Eu sper ca de data aceasta să uh, avem bune practici care să le uh, facă să dispară pe cele proaste. Deci să avem transparență, schimb de informații, statele membre să uh, facă schimb de informații, cu cât sunt mai multe informații, cu atât transparența e mai mare, cu cât informațiile sunt mai publice, cu atât întreprinderile se vor teme să recurgă la mecanisme de optimizare fiscală care ar fi denunțate um, de uh, acest sistem opiniei publice. Și opinia publică este foarte importantă, pentru că din transparență se naște justiția. Este ceea ce dorim noi să obținem și sperăm ca sistemul să funcționeze într-un mod eficient. În ceea ce privește codul de conduită, este un cod care a funcționat în trecut dar uh, capacitatea de investigare nu mai este la același nivel de sofisticare pe care îl folosesc întreprinderile sau la nivelul uh, deciziilor fiscale. Deci trebuie ca și acesta să fie mai eficient. Și uh, propunerea noastră cred că e foarte bună, mai ales că e o propunere legislativă. În ceea ce îi privește pe ministrii de finanțe, cu siguranță că le voi propune în contactele mele bilaterale cu ei să participe și cred că e foarte important ca această comisie extraordinară și cele două comisii care o formează să fie respectate pe deplin. Altfel, exercițiul ar fi incomplet. Așadar, cred că e foarte important că nu s-a um, folosit o comisie de anchetă, ci această comisie extraordinară care trebuie să colaboreze cu Comisia, care nu are nimic de ascuns, și cu statele membre, care nu trebuie nici ele să aibă nimic de ascuns. Acesta va fi spiritul colaborării noastre, domnule Toirer. În legătură cu FATCA, da, cred că și statele membre vor trebui să modifice standardul global până în 2016 și decisiv este principiul reciprocității pe care l-ați menționat. Domnul Niedermayer m a pus o întrebare legată de măsurile cele mai promițătoare pentru viitor. Pe termen scurt, transparența, peer pressure, acestea sunt cele mai importante. Repet, trebuie să mergem cât mai departe posibil și pentru piața internă cel mai important este să ajungem la baza comună consolidată de impozitare pentru întreprinderi. Uh, suntem confruntați practic cu mai multe scenarii posibile. Putem să re reluăm aceeași propunere, dar riscul în acel caz este că, uh, sigur că aceleași cauze produc aceleași efecte. Apoi, am putea să ne bazăm pe faptul că statele membre sunt mai mature astăzi decât în trecut. Sau putem să avem un demers puțin diferit, ceea ce Comisia nu exclude. Apoi, avem și uh, metoda de cooperare consolidată. Aceasta ar putea fi folosită ca ultimă soluție, pentru că ar fi o dovadă că nu putem uh, să colaborăm toți 28 și trebuie să colaborăm toți 28. Deci, în iunie, în planul de acțiune pe care îl pregătesc, veți avea informații în legătură cu acest punct care mi se pare esențial. În legătură cu CBCR, publicarea informațiilor financiare pe fiecare țară. Uh, dorim uh, ca acest lucru să se facă cât mai rapid și cred că e posibil și un studiu independent, sigur e o idee bună, chiar mai bună decât altele, pentru că noi trebuie să obținem o transparență de plină și o credibilitate de plină. Și sigur că independența garantează transparența. Formul transferul, formul comun al în ceea ce privește transferurile este o soluție bună, mi se pare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebările membrilor și începem cu doamna Danuta Hübner. Numele PPE. Uh, thank you, Commissioner. I have... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu ancheta pe care tocmai a inițiat-o Comisia față de patru state membre. E clar că temeiul juridic este 107, ceea ce înseamnă ajutoare de stat și regulile acestora. Și în conformitate cu articolul 116, de asemenea, știm că nu e vorba doar de ajutoarele de stat aici, ci în unele state membre există prevederi și acțiuni la nivelul de reglementare sau administrativ uh, care duc la o anumită distorsiune a concurenței pe piața internă. Așa că vreau să vă întreb dacă Comisia se gândește și la posibilitatea de a utiliza celelalte temei juridice, deci 116, în acest context pe viitor. A doua întrebare are de face cu faptul că discutăm acum despre impozitarea uh, societăților, însă există problema și pentru taxa pe valoare adăugată și noile reguli care se vor aplica pentru taxele transfrontaliere, care ar putea implica aceste reguli pentru TVA. Deci, întrebarea mea este următoarea. Comisia cred că a lansat deja o acție în urmă, în urmă cu câțiva ani, un fel de test pilot pentru a vedea care sunt principalele reguli în acest sens. Și nu știu dacă Comisia are de gând să facă ceva sau face chiar ceva la ora actuală pentru a merge mai departe. Mulțumesc, Danuta. Din partea grupului S și D, domnul Peter Zeman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să mă refer și la remarcile făcute săptămâna trecută în plen. Două întrebări. În primul rând, transparența. Ați vorbit despre asta, colegul Teurer a vorbit despre faptul că în trecut angajamente individuale nu au fost respectate. Întrebarea mea concretă este, când ne gândim spre viitor, ne gândim și la o impunere de sancțiuni? Va fi doar o obligație sau va fi prevăzut și ce se va întâmpla dacă statele membre din nou nu respectă acest angajament? O a doua întrebare se referă la registrele centrale referitoare la deciziile fiscale la spălarea banilor avem uh, registre publice foarte diferențiate. A fost o luptă între Consiliu și Parlament pe acest subiect. La un astfel de registru vă puteți uh, gândi ca și acestea să fie deschise publicului, astfel încât acestea să nu fie supuse secretului fiscal deci aceste baze de date să fie publice și uh, publicul să poată vedea cine plătește ce taxe în ce țară. A treia întrebare. Cei care sunt consilierii uh, Comisiei, uh, Consiliului și așa mai departe la aceste decizii fiscale sunt și marile uh, firme de avocați uh, în uh, Uniunea Europeană. Am avut uh, vorba, uh, am avut de-a face cu, am vorbit despre, inter, um, despre conflicte de interese la uh, audit, la agenții de notare, la agențiile de rating. Aici nu văd o astfel de abordare. Planifică oare Comisia ceva în acest sens pentru a verifica conflictele de interes? Merci. Euh... Mulțumesc. Și acum domnul Bern Luke în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, uh, pentru prezența noastră de astăzi. În primul rând, aș dori să spun că această inițiativă a Comisiei mi se pare principial una bună. Însă, mai apar uh, o serie de întrebări, dintre care vă voi adresa câteva. În primul rând, aș vrea să știu de ce evaluarea impactului urmează de-abia să aibă loc în viitor, de ce nu, este făcu- nu a fost deja făcută evaluarea impactului referitor la ce doriți să faceți în viitor. Se pune întrebarea referitoare la impactul uh, propunerii dumneavoastră asupra administrațiilor fiscale din state. Mă gândesc că o administrație fiscală națională, odată la trei luni, va primi uh, deciziile din 28 de state membre, din 27 de state membre uh, și va trebui să le, verific, să le verifice. Și uh, nu cred că asta nu va duce la costuri suplimentare. Aș vrea să știu care este poziția uh, autorităților fiscale referitor, referitor la cât de nebirocratică este această propunere și această procedură. Poate că uh, volumul de muncă va fi pur și simplu prea mult pentru aceste autorități fiscale. O a doua întrebare se referă la faptul că ați spus că există contribuabili care caută avantaje fiscale în mod agresiv. Asta este corect, poate pentru unele întreprinderi, dar eu cunosc și întreprinderi care mi-au spus că nu caută în niciun mod să își uh, optimizeze plata uh, impozitelor, dar din potrivă sunt întreprinderi care sunt abordate de către autoritățile fiscale din statele membre respective pentru a le explica cum pot să-și reducă uh, taxele plătite. Se pune așadar întrebarea se pune întrebarea dacă numai transparența va fi suficientă pentru a împiedica această dorință existentă de ambele părți, respectiv a administrațiilor fiscale și a întreprinderilor, de a reduce uh, impozitele plătite. Și în plus, ce ne va garanta că nu există acorduri inițiale care până la urmă să uh, facă în așa fel încât întreprinderile să plătească mai puțin? v-ați gândit ce fel de măsuri ați putea lua pentru ca practica uh, să corespundă și cu ceea ce este prevăzut în deciziile fiscale respective? Mulțumesc. În numele ALDE, doamna Van Nieuwenhuizen. Thank you, Mr. Chair. I'm here okay. behind... Mulțumesc, domnule președinte, dar sunt în spatele domnului Luche. Bun venit din nou aici la noi, domnule Moscovici. Ne bucurăm că vă avem atât de rapid aici între noi și așa cum am dezbătut și săptămâna trecută la plenară. După cum spuneam, um, grupul nostru salută propunerea dumneavoastră pentru o directivă pentru transparență fiscală, dar aș avea și câteva întrebări de natură practică. Comisia propune ca autoritățile fiscale naționale să raporteze toate deciziile fiscale transfrontaliere către toate celelalte state membre. Însă mă întreb dacă n-ar fi mai eficient dacă statele membre ar schimba informații doar cu acele state membre care ar putea fi afectate de către deciziile fiscale pentru companiile importante, decât să împărtășească toate informațiile cu toată lumea, ci să se centreze pe informațiile relevante. A doua întrebare se referă mai degrabă la cerințele de calitate aplicate informației transferate. Aș vrea să știu cum va monitoriza Comisia această calitate a schimbului de informații și știm că dacă este o decizie fiscală, este o decizie fiscală, însă dacă nu se cheamă așa, poate să fie totuși în mod ascuns o decizie fiscală. Și așa cum spunea și domnul Luche, ar trebui să se țină cont și de acele chestiuni care nu sunt înregistrate în mod oficial ca niște decizii fiscale și care ar putea conține informații foarte valoroase. Deci nu știu cum puteți asigura și monitoriza acest proces de schimb de informații astfel încât el să fie de calitate. Și o ultimă remarcă. Comisia arată că va evalua consecințele pentru a um, prezenta și alte informații în afară de cele referitoare la deciziile fiscale și vreau să vă întreb la ce informații sau la ce fel de informații vă referiți și cum puteți evalua aceste consecințe potențiale uh, deci cum veți face, asta, veți face această evaluare a impactului? Mulțumesc, Cora. Din partea grupului GUE, domnul Demasi. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă mulțumesc, domnule Moscovici. În domeniul impozitării societăților avem practici legale de dumping fiscal, care sunt totuși ilegitime, dar avem și criminalitate organizată în domeniul politicii de impozitare, cu sprijin din partea unor miniștri de finanțe și asta este miezul problemei și domnul uh, Juncker poate să ne spună foarte mult despre asta. În numele grupului meu aș dori să subliniez că trebuie să încurajăm pe lansatorii de alertă să ofere inform, informații către jurnaliști de investigație. Domnule comisar, ați vorbit despre sprijinul de informații. Există acum directiva privind uh, schimbul automat de informații. Există această directivă de 38 de ani. Eu am 35. Există această directivă de mai mult timp decât uh, exist eu. Și Comisia Europeană de atunci n-a făcut nimic ea este competentă însă în acest uh, domeniu și trebuie să urmărească acest schimb automat de informații. Din câte știu eu, directivele sunt <laughs> directive, sunt legislație europeană și, indiferent de cât de bine sunt formulate, sunt legislație în vigoare. Aș vrea să știu care sunt măsurile luate de comisie în trecut. Această directivă a fost revizuită în 2011. Apoi, trebuie să vă spun că eu pur și simplu nu am încredere în uh, ministrii de finanțe. Uh, cunoaștem lista uh, privind de list, uh, cunoaștem discuția privind lista la gard și nu numai acest caz. Deci uh, aș dori să sprijin ceea ce a spus domnul Peter Simon. Ar trebui să fim de acord cu toții că acest schimb de informații trebuie să fie uh, accesibil unui opinii publice, pentru că eu nu sunt, uh, eu nu am încredere în ministrii de finanțe că nu vor face să dispară aceste decizii fiscale din nou într-un sertar. Iar dacă dumneavoastră aveți încredere în ei tare, v-aș întreba de unde și pe ce vă bazați uh, cu această încredere. De asemenea, aș vrea să știu dacă cunoașteți cazul de astăzi, și anume întreprinderea canadiană Eldorado, uh, care este activă în domeniul aurului, cu ajutorul țărilor de jos, prin uh, întreprinderi uh, uh, fantomă, reușește să fraudeze statul elen. Cunoașteți acest caz? Vă amintesc că ministrul de finanțe olandez este președintele Eurogrupului. Guvernul elen face eforturi de a-și face ordine Uh, și de a face reforme. În orice caz, aș dori să vă rog să vor, să-l întrebați pe domnul Dijsselbloem dacă cunoaște uh, uh, acest caz și ce poziție aveți despre asta. De asemenea, sindicatele germane spun că ar fi necesar să fie sancționate și băncile care ajută întreprinderile să facă fraudă fiscală. De asemenea, băncile, dacă, uh, oper, dacă au operațiuni și prin intermediul unor uh, paradisuri fiscale, ar trebui să li se retragă licența. Ce părere aveți pe acest subiect? Vă mulțumesc în numele verzilor, Molly Scott Cato. Yeah. And, uh, thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Salut um, angajamentele pe care vi le-ați luat pentru a face progrese serioase și pentru a evita uh, eludarea fiscală și cooperarea. Și vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că veți avea un rol important pe piața internă pentru a stabili reguli la nivel internațional pentru regulamentul în domeniul impozitării uh, companiilor. Însă cred că avem nevoie și de mai multe studii despre transparență și să știm mai multe despre reguli și aplicarea lor. Aș spune de asemenea că încrederea noastră față de voința de acțiune a Comisiei este subminată de câteva din aspectele din trecut și faptul că uh, comisarii anteriori nu au luat măsuri clare atunci când s-au constatat încălcări clare ale regulilor la care v-ați referit și dumneavoastră pe 17 aprilie 2012, acesta fiind un exemplu, la codul de conduită la grupul de lucru, Comisia și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele statelor membre în ceea ce privește partajarea informației. Belgia a luat cuvântul și a arătat că nu a făcut un schimb de informații pentru că nici ea nu a primit alte informații de la celelalte state membre. Mai târziu, consilierul juridic al um, Consiliul a arătat că nu există o obligație de reciprocitate în ceea ce privește cooperarea la nivel administrativ sau în ceea ce privește directiva anterioară asupra asistenței reciproce. Deci era clar că regulile nu se respectau, dar nu s-au luat niciun fel de măsuri pentru a obliga statele membre să aplice aceste obligațiuni în ceea ce privește aplicarea codului de conduită. De data aceasta era vorba de Belgia, însă Belgia a confirmat la acea întâlnire că nici celelalte state membre nu și-au îndeplinit obligațiile. De altfel, Belgia dorea să spună implicit că Irlanda nu își respectase obligațiile și uh, nici um, Luxemburg în legătură cu sentința Amazon. Deci, așa cum arăta și colegul meu Fabio, aceste obligații există, există încă din anii 70 și statele membre erau obligate să facă schimb de informații în legătură cu deciziile fiscale încă de pe atunci. Deci, pentru a reveni la întrebările pe care vreau să vi le adresez, în primul rând, de ce Comisia a luat decizia să nu lanseze acea procedură de încălcare a regulilor atunci când a aflat că Belgia nu a respectat obligațiunea și nici celelalte state membre? În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă veți da instrucțiuni serviciilor dumneavoastră pentru ca la momentul acesta să lanseze aceste proceduri de încălcare a textului legislativ. Cred că acest lucru ar fi foarte potrivit și ar arăta că Comisia într-adevăr dorește să rezolve această problemă fiscală. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și acum în numele grupului EFT, domnul Țani. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dumneavoastră spuneați că pachetul pentru transparență este doar un prim pas și că el nu este suficient. Eu aș adăuga aici că, din punctul meu de vedere, acest pachet nu este chiar deloc suficient pentru a lupta împotriva acestor practici de-a dreptul rușinoase. Mie unul îmi vine să roșesc atunci când mă gândesc că la 25 de ani de la tratatul de la Maastricht ne aflăm în continuare aici să dezbatem pe marginea uh, acestor probleme când de mult timp vorbeam despre piața unică, despre piața europeană și dacă ținem cont de uh, presiunea puternică la nivelul uh, mass media care a făcut ca Comisia să ia măsuri și de la care așteptăm o acțiune mult mai curajoasă. Dacă într-o bună zi aflăm ce s-a întâmplat aici și acolo, pot să spun că nu ne putem aștepta la foarte multe lucruri bune din acest pachet de transparență. Bineînțeles, sper să greșesc, dar deocamdată asta este credința mea. Pe de altă parte, transparența în sine este foarte bună, dar ea nu duce neapărat la acea echitate fiscală și acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Deci să ne centrăm pe problema principală și să căutăm soluții. La pachetul de trans transparență pe care l-a prezentat Comisia, Aș dori să ne faceți câteva clarificări, pentru că, din punctul meu de vedere, el nu este deloc suficient. Nevoastră, într-un răspuns uh, anterior, spuneați că opinia publică este un element fundamental în vederea asigurării transparenței. Eu aș vrea să știu totuși de ce în primul pachet de transparență pe care l-ați prezentat, atunci când vorbeați despre schimbul de informații între statele membre, nu uh, ați inclus și acest acces al opiniei publice, ținând cont de faptul că spuneați că este atât de importantă opinia publică. Pe de altă parte, uh, mi se pare că există un alt element care va face ca schimbul de informații să nu funcționeze, pentru că nimeni nu poate garanta că ministrii uh, competenți vor avea cu adevărat voința politică de a face acest schimb de informații. Și pe de altă parte e vorba și de munca și procesul de monitorizare la nivelul Comisiei pentru atât de multe informații. E vorba de 21 de state membre care au decizii fiscale sau decizii fiscale speciale, deci asta înseamnă că va exista o cantitate enormă de informații pe care va trebui să o monitorizați. Vreau să vă întreb dacă Comisia are deja o infrastructură suficient de bună pentru a gestiona toată această cantitate de informații. Un alt element esențial este felul în care se utilizează grupurile de experți. Eu aș vrea să se țină cont de exemplul dat de grupurile de experți în ceea ce privește transfer pricing și ele să fie folosite drept model pentru a avea o abordare diferită pentru că aceste grupuri erau alcătuite în mod exclusiv din persoane care nu doreau decât să mențină status quo. Deci, dacă ținem cont că noastră considerați că opinia publică este esențială, noi ne-am așteptat ca la aceste grupuri de experți să existe un echilibru mai mare între experții respectiv și membrii reprezentanței societății civile. Un ultim comentariu, domnule comisar. Eu mi-aș dori ca propunerea din luna iunie să meargă un pas mai departe, să se propună soluții pentru ca această structură utilizată sau sistem utilizat pentru um, evaziunea fiscală să funcționeze cu adevărat. Dacă Comisia dorește să facă o propunere eficientă, tocmai aici va trebui să, fi, să fie foarte atentă. E nevoie de o bază comună consolidată pentru societăți, însă trebuie să facem mult mai mult. Trebuie să pedepsim uh, băncile, um, consilierii fiscali și așa mai departe, toate acestea fiind persoane care ajută în vederea realizării evaziunii fiscale și iată ce aștept la propunerea din iunie. Mulțumesc acum domnul Bernard Monod din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule comisar. Bună ziua. Comisia noastră specială a fost înființată tocmai pentru a face lumină în acest domeniu și pentru a ajunge la recomandări concrete pentru a evita astfel de fraude fiscale. O primă întrebare pleacă de la o constatare foarte uh, rapidă. Dumneavoastră cunoșteați uh, practicile um, neloiale din Luxemburg pentru că erați ministru de finanțe în 2011 în Franța. Dumneavoastră erați confruntat cu deficitul public um, enorm pe care îl lăsaseră predecesorii dumneavoastră. În ceea ce privește uh, munca dumneavoastră uh, sub ordinele domnului Juncker, care a sporit um, deficitul fiscal în țara dumneavoastră, văd că nu vă deranjează deloc. În ceea ce privește munca dumneavoastră ca și comisar european, Transparența este foarte bună, însă ce măsuri veți lua dincolo de toate aceste declarații bine intenționate? Știm foarte bine că Comisia dorește practic să îngroape această problemă și am să vă dau două exemple foarte concrete dintr-un raport pe care Parlamentul l-a votat săptămâna trecută. În primul rând, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu accesul la fondurile Uniunii pentru ajutoarele de stat și fondurile publice pentru companiile care se stabilesc în paradisurile fiscale. În al doilea rând, sunteți pentru sancțiuni disuasive față de bănci, avocați, consilieri fiscali care ajută în acest domeniu. Însă, dincolo de aceste probleme de viitor, problema principală este să vedem cum puteți repara toate problemele fiscale din ultimii ani, și anume dacă veți impune țărilor care au dat ajutoare pentru evaziune fiscală și pentru politică fiscală agresivă să compensați într-un fel statele care au avut de pierdut veți utiliza consiliere juridică față de aceste companii multinaționale pentru a oferi compensații statelor membre care au avut de suferit? Dacă această comisie trebuie să facă ceva, este tocmai pentru a restitui aceste impozite care au fost furate de la anumite state membre. Comisia Europeană este dispusă să o facă și dacă da, atunci cum va calcula, ce metodologie, metodologie va utiliza pentru a face aceste calcule? Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru că toate grupurile politice au intervenit și acum aș propune ca domnul comisar să răspundă la această primă rundă de întrebări pentru ca după aceea să trecem la a doua. Mulțumesc. Mulțumesc întâi uh, pentru a răspunde doamnei Hubner. Îmi cer scuze pentru că nu voi răspunde la prima întrebare, pentru că uh, ea ține de competența colegei mele, doamna Vestager, și nu vreau să dau niște răspunsuri prea superficiale. Cred că dânsa este cea mai informată și cea mai în măsură să răspundă, pentru că eu nu cunosc aceste probleme. Fiecare direcție generală se ocupă de temele sale și aceasta în mod independent, lucru care este de respectat și nu este un, vorba de un stat în stat, dar este o structură care trebuie respectată. Dar în ceea ce privește întrebarea uh, despre TVA, pot să vă spun că ne-am luat deja un angajament pentru schimbul automatic de informații în ceea ce privește gestiunea TVA-ului și pot să vă uh, mai spun că începând cu 2017 sperăm să avem un regim definitiv aplicabil TVA-ului. Acesta va fi propus de comisia noastră în următorii ani pentru că nu dorim să încărcăm prea mult agenda legislativă acum, plus că este vorba de o muncă structurală care trebuie făcută pe această temă și care va ajuta statele membre să aleagă pentru ce produse să aleagă, de exemplu, o rata TVA-ului redusă, pentru că fiecare decizie trebuie respectată, dar în același timp trebuie să se plece de la un temei juridic foarte clar și să existe și o marjă de flexibilitate. Însă, vă spuneam, în ceea ce privește schimbul de informații pe marginea TVA-ului, este un dosar la care lucrăm deja. Domnul Simon m-a întrebat în legătură cu sancțiunile. Și este adevărat că acest proiect de directivă nu um, s-a gândit și la niște sancțiuni uh, cuantificate. Am ascultat cu atenție întrebările care mi-au fost puse în legătură cu povara administrativă, în legătură cu cantitatea enormă a acestor informații, întrebarea adusă de domnul Lucă, însă dacă comisia intervine în acest dosar, nu există niciun mecanism care să permită o reglementare să ducă la o sancțiune practică. Cum se va desfășura acest proces? Vă spun în primul rând că Parlamentul este foarte atent la această chestiune și dacă Comisia își dă seama la un moment dat că acest schimb de informații nu funcționează, atunci poate interveni și poate propune o procedură de încălcare care poate duce la o anumită sancțiune în cadrul procedurilor de care dispunem noi. Iată deci felul în care Comisia poate interveni pentru a impune sancțiuni. Referitor la registru, după acest studiu de impact va trebui să vedem cum putem face public acest registru de informații, însă vă spun încă de pe acum care este orientarea noastră politică la care țin foarte mult, pentru că uh, nu trebuie să facă publicitate, dar trebuie să fie informație publică, pentru că opinia publică este importantă, după cum spuneam. Referitor la rolul avocaților, mi s-au pus mai multe întrebări în acest sens. Pot să vă spun că sunt uh, foarte atent și foarte deschis față de ce se întâmplă în acest domeniu. Suntem foarte atenți la uh, procesul BEPS și Există aici mai multe probleme, consilieri fiscali, avocați, bănci și așa mai departe, care pot trage folos de pe urma evaziunii fiscale. Pentru că dacă uh, implicăm procesul de transparență, bineînțeles că aceasta atrage cu sine și restul problemelor care vor fi analizate în uh, cadrul OCDE-ului. Pentru mine, transparența trebuie să meargă până la capăt și uh, în ceea ce privește informarea publicului, doresc să avem o abordare cât mai deschisă cu putință, eventual să includem și această obligație pentru uh, consilierea fiscală. Și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta eventuală propunere din partea Parlamentului. Bineînțeles, să nu uităm că și ministrii de finanțe trebuie să se pronunțe, pentru că, până la urmă, Consiliul este cel care trebuie să ia o decizie. Acesta este rolul nostru în comun și, în felul acesta, asigurăm forța uh, propunerilor care vin din partea Comisiei dumneavoastră. Nu vreau să uh, minimizez aici rolul uh, muncii făcute aici. Domnul Luche, m-a întrebat în legătură cu povara administrativă. E adevărat. Uh, trebuie trimise informații referitoare la deciziile fiscale la fiecare trei luni. Toate aceste informații ajung la comisie. Propunerea noastră oferă practic statelor membre nivelul de protecție de care au nevoie, menținând povara administrativă cât mai scăzută cu putință. Și setul de informații de bază care va trebui trimis de la un stat membru la altul este unul redus și este ușor de analizat. Și, de fapt, se aplică doar deciziilor fiscale transfrontaliere, nu și celor naționale, care sunt uh, exceptate de la regulă. Dar aș face aici și două comentarii suplimentare. În primul rând, dacă analizăm și dorim să aplicăm transparența, atunci avem nevoie de informația totală și, în al doilea rând, Comisia va trebui să se organizeze tocmai pentru a gestiona bine aceste informații. Iată deci care este ideea noastră. Noi aplicăm o cerință minimă, dar aceasta se aplică pentru toate informațiile care sunt absolut necesare. În ceea ce privește raportarea pe țară, Impactul va fi evaluat cu ocazia analizei făcute. Um, bineînțeles, nu vom avea încă de la început toate informațiile necesare pentru această evaluare, dar vom aplica regulile pentru evaluarea de impact care sunt corespunzătoare propunerii noastre și care ne vor permite să mergem mai departe. Comisia are mai multe opțiuni care pot fi măsurate și după aceea putem trage concluziile. Este important, deci, să uh, avansăm cu o anumită metodologie. Referitor la calitatea informației, există în propunerea actuală o definiție clară referitoare la deciziile fiscale și eu cred că toate deciziile fiscale importante sunt acoperite de acest text. Referitor la studiul de impact, aici sunt prevăzute reguli obișnuite, precise, care sunt normale pentru procedurile noastre pentru doamna Van Nieuwenhuysen. Ce fel de informații vom cere în cadrul raportării pe țară? Bineînțeles, nivelul venitului anual, al profitului anual, care sunt uh, colectările de impozite, impozitele plătite, care sunt valorile activele, toate aceste informații sunt necesare pentru a evalua uh, în felul în care corespunde activitatea cu taxele sau impozitele aplicate. Cum putem aplica um, această, acest proiect de directivă cu deciziile fiscale. Bineînțeles, există un număr redus de informații care sunt uh, cerute de la toată lumea și, bineînțeles, putem cere mai multe informații dacă dorim. un element important, accesul comisiei la toate aceste informații este obligatoriu și rolul comisiei este acela de a trece eventual la sancțiuni. Deci nu e vorba doar de un acces pentru opinia publică. Pentru domnul de Masi, decizia actuală nu este destul de clară. Eu cred că ar trebui să trecem la o propunere care să întărească obligațiile statelor și accesul la informații. Încă o dată, Comisia uh, reprezentând aici un actor esențial. Bineînțeles, lucrurile nu se desfășoară de, atât de rapid. Uh, procedura de încălcare nu poate fi exclusă din start. Dacă constatăm că există problemă, putem începe această procedură de încălcare și o vom face de altfel, pentru că acesta este uh, spiritul directivei pe care am propus-o. În ceea ce privește miniștrii de finanțe, este vorba aici de democrație în sine care funcționează, e vorba de oameni politici uh, care sunt aleși uh, în mod democratic în țările lor respective. Nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât alții, mă rog, depinde de cine. Avem câte un pic din toate, dar oricum nu putem face judecăți de valoare a priori. Și după ce se pronunță ministrii de finanțe, comisia intervine din nou și se asigură că există o echitate. Bineînțeles, nu se poate avea o încredere oarbă așa numai într-o instituție sau într-o singură instituție. Toate eforturile trebuie făcute în comun. Der Öffentlichkeit încrederea publicului. De aceea dorim un acces al publicului calificat. Domnul Moscovici, da, nu am auzit încă. Puteți să repetați? Noi avem încredere în um, publicul calificat și solicităm acces al publicului calificat la aceste, um, la aceste informații. Donc aux citoyens et donc aux élus da, deci încredere în opinia publică, deci încredere în cetățeni și în aleșii cetățenilor, deci în Parlament și în colegii noștri. Da, văd că domnul președinte a răspuns deja. Într-adevăr, opinia publică are posibilitatea să-și exprime punctul de vedere prin alegeri și democrația reprezentativă nu acoperă tot, toată această temă de competență, dar este importantă, bineînțeles, felul în care popoarele votează până la urmă, indiferent că merge într-un sens sau altul, este important însă ca aceasta se facă uh, fiind uh, bine informat înainte. Pentru mine, uh, publicul este foarte important, repet încă o dată acest lucru și voi face tot ce voi putea pentru ca el să fie implicat cât mai mult cu putință. Pentru doamna Scott, care a pus mai multe întrebări. Referitor la uh, reacția Comisiei față de ce s-a întâmplat în trecut, am înțeles foarte bine ce doriți să spuneți și nu vreau să mă ascund uh, în spatele faptului că aici e vorba de o nouă comisie, că noi nu eram înainte și deci nu știm ce s-a făcut. Dar vreau să vă spun că totul depinde de schimbul de informații care era spontan, nu vreau să mă pronunț aici asupra acestei spontaneități și, în al doilea rând, era vorba de un cod de conduită uh, care era interguvernamental și care era conceput tocmai pentru, nu era conceput pentru a face față, față unor situații atât de complexe ca cele din ziua de astăzi. În propunerea pe care am făcut-o noi acum și care sper să fie adoptată, va fi vorba de drept comunitar de data aceasta, deci orice fel de incompatibilitate va duce la infracțiune. Deci textul nostru cred că este mult mai puternic decât ar fi crezut unii de aici. Vorbesc de o adevărată mică revoluție. Este un mic pas înainte și, practic, o mică spărtură în acest zid al opacității. În ceea ce privește Belgia, adevărat, au existat dovezi, dar atunci nici regulile nu erau suficient de clare, nici dovezile destule suficiente. Iată de ce nu s-a reacționat sau s-a reacționat foarte puțin sau nu s-a reacționat cum am fi putut să o facem. În ceea ce privește transparența publică, eu n-am spus nu, am spus să facem tot ce ne stă în puteri, deci să înaintăm și comisia, de altfel, va face față uh, acestei procesări a informației. Referitor la grupurile de experți, vreau să vă mulțumesc pentru sugestia dumneavoastră. Eu nu sunt împotriva unei cooperări cu societatea civilă, dar, după cum știți și dumneavoastră foarte bine, dacă urmăriți cu atenție procesul comunitar așa cum face Comisia, există deja o platformă pe marginea bunei guvernanțe fiscale. Pe de altă parte, domnul Mono are o abordare complet federalistă. Are impresia dânsul că Comisia poate să facă orice, să obțină orice fel de rezultate, să oblige statele membre să facă tot ce trebuie. Da, vă mulțumesc pentru această susținere de care dați dovadă și eu, într-adevăr, Um, am acest angajament politic și îmi dau seama că în anumite cazuri există dezbateri neașteptate în anumite grupuri politice și o evoluție complet neașteptată pe chestiuni destul de delicate. Acum, pentru a răspunde la temele de conținut pentru rambursări, într-adevăr, consecințele și remarca dumneavoastră din punctul meu de vedere este prea federalistă pentru că nu se ține cont de toate regulile existente. Consecințele trebuie să le suporte statele membre și Comisia, bineînțeles, poate să regrete acest lucru, dar dacă promovăm o atitudine federalistă, asta nu înseamnă că statele membre pot reacționa așa cum vor ele. Eu sunt pentru extinderea responsabilității în ceea ce privește schimbul de informații. Este un lucru destul de ambițios și, vă spuneam, vom fi foarte atenți, foarte vigilenți pentru a aplica aceleași standarde care se vor aplica pe viitor la OCDE. Mulțumesc, domnule Moscovici. Nu ați răspuns la întrebarea mea precisă pe care am pus-o. Dragă coleg, dacă doriți să interveniți, vă rog să o cereți înainte președintelui. Dar trecem la a doua rundă de întrebări. Începe cu domnul președinte Ferber, care își autocedează cuvântul. Mulțumesc, Alain. Domnule comisar, în primul rând vă mulțumesc pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Cred că transparența este un bun prim pas, însă transparența înseamnă că, stat, că regulile jocului devin cunoscute, dar nu sunt schimbate încă. Deci uh, se pune întrebarea dacă transparența este suficientă, mai ales dacă ne gândim că în cadrul a ceea ce s-a publicat în uh, presă am văzut că au existat aproximativ 580 de decizii fiscale pe care putem să le considerăm numai vârful icebergului. Administrațiile fiscale vor putea să proceseze toate aceste decizii? În al doilea rând, nu este ca și când Comisia nu ar fi făcut nimic până acum. Pre, uh, predecesorul dumneavoastră în 2011 a, a uh, făcut propunerea referitoare la a, uh, directiva privind baza fiscală consolidată comună a societăților. Și dumneavoastră ați spus că vreți să faceți propuneri a, pe acest subiect. Ne întrebăm uh, ce n-a mers până acum sau ce vreți, cu ce vreți să veniți nou în iunie. Și un al treilea rând, într-un interviu cu uh, ziarul Die Welt, pe 18 martie, ați spus că putem să ne închipuim orice. Când mă uit la propuneri, mă întreb, de fapt, la la ce, um, ce măsuri aveți în vedere de la transparență până la um, un procentaj unic de impozitare? Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Haureghi, numele SND. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun domnului comisar, în primul rând, că apreciez această voință politică de care dă dovadă munca sa. Este foarte important pentru că nu veți avea probleme aici la Parlament, ci mai degrabă la Consiliu, din punctul meu de vedere. Am și două îndoieli pe care vreau să vi le comunic aici. În primul rând, din câte am înțeles, schimbul de informații afectează orice fel de companie, indiferent care ar fi finalitatea acestor informații. Pentru că am citit un raport al Global Financial Integrity în care se arată că peste 150 de companii care nu sunt europene și care ar putea fi asociate cu alte țări ar rămâne practic în afara acestei propuneri. Bănuiesc că e vorba de o greșeală aici și aș vrea să cred că nu există nicio îndoială aici că schimbul de informații se va aplica pentru orice fel de companie. Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare, referitor la sancțiuni. Dumneavoastră ați explicat foarte bine, însă eu mi-aduc aminte că atunci când e vorba de transpunerea directivelor, statele membre dispun de anumite termene. Și eu sunt foarte îngrijorat pentru că acest impact transfrontalier, care este principalul argument ce explică obligația statelor membre de a face schimburi de informații, deci acest uh, schimb de informații transfrontalier, mi-e teamă să nu fie interpretat în detrimentul transmiterii tuturor informațiilor și deciziilor fiscale. Pentru că eu cred că, până la urmă, Comisia ar trebui să dispună de toate informațiile și politicile fiscale din statele membre. De aceea v-aș sugera, domnule comisar, să stabiliți um, anumite sancțiuni pentru acele cazuri în care statele membre nu transmit mai departe informația necesară. Și o a treia întrebare cu care închei. Mie mi se pare important că în această epocă în care companiile uh, doresc să aibă o reputație bună și iată, de peste 10 ani în Europa dorim să susținem responsabilitatea corporativă, responsabilitatea socială a companiilor. Iată de ce mi se pare important ca la Comisia Europeană să se facă publice aceste informații referitoare la companiile care nu sunt responsabile. Cred că este un drept al cetățenilor și cred că asta va obliga până la urmă companiile să fie responsabile din punct de vedere fiscal. Mulțumesc. Sos. Mulțumesc, domnul Chirtos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω και εγώ τον Επίτροπο, ο οποίος... Mulțumesc și eu doresc să urez bun venit domnului comisar care a arătat că sprijină eforturile Greciei de a reveni pe calea creșterii economice. Două întrebări foarte actuale pentru Grecia și politica sa de impozitare. În primul rând, avem în Grecia o problemă cu uh, impozitele armatorilor. Guvernul, act, guvernele precedente au vrut să evite creșterea impozitelor pentru acești armatori. Din anii 50 există o legislație care îi uh, protejează astfel încât ei să nu uh, părăsească, pentru că exista, uh, să nu părăsească țara, pentru că a existat această temere că ar părăsi portul Pireu pentru a merge la Shanghai sau în alte mari porturi. Ideea de a crește uh, taxele pentru această categorie uh, ar fi una bună, dar uh, inclusiv Germania au văzut asta cu un ochi critic. Noul guvern ar dori să impună o taxă mai ridicată armatorilor, însă se, se întreabă dacă, făcând asta, Uh, și uh, nu vor uh, face în așa fel încât acești armatori să părăsească Uniunea Europeană. Care este poziția Comisiei Europene pe acest subiect? Oare putem să creștem cota de impozitare pentru acești armatori fără ca ei să părăsească Uniunea Europeană? și dacă, pe de altă parte, din motive sociale creștem cota de impozitare pentru aceștia, îi vom alunga, practic, din UE. Asta este o întrebare. O a doua, legată de acțiunile noului guvern elen, care este de stânga. Acesta încearcă să aibă un acord cu Elveția pentru a taxa depozitele grecilor uh, din Elveția. Vom căuta o soluție și cu Luxemburgul, lista uh, la Gard în Grecia și așa mai departe. O întrebare. Comisia Europeană are o poziție față de aceste tentative? Dacă încercăm să ajungem la un acord cu guvernul elen pentru următoarele credite va trebui să fie puse în aplicare toate aceste măsuri sau acestea vor avea efect numai în 2-3 ani și ar fi mai bine să se țină cont de aceste venituri în momentul în care ele vor avea loc efectiv. Mulțumesc, domnul Coferat. Grazie Presidente. Signor Comisario, volevo... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să știu opinia dumneavoastră referitoare la raportarea în parte pentru fiecare țară. Știu că a fost introdusă pentru bănci și există o îngrijorare că aceasta ar face rău uh, competitivității, dar în domeniul bancar a reieșit că nu este cazul. Din punct de vedere al transparenței în domeniul fiscal, ar fi însă ceva esențial, pentru că ar însemna că întreprinderile ar declara ce activități desfășoară și ce taxe plătesc în anumite țări. La ora actuală se discută directiva privind drepturile acționarilor și cred că în această directivă, raportarea pentru fiecare țară în parte este foarte adecvată, foarte binevenită. Este o cale de a elimina ambiguitățile existente până acum. Comisia spune, analizăm, ne vom uita, vom vedea. Cred că aici putem să acționăm. Nu cred că trebuie numai să ne gândim și să vedem ce putem face. De asemenea, în ceea ce privește avantajele au, avantajele au devenit foarte clare când s-a utilizat acest instrument pentru bănci și cred că ar trebui să folosim acest uh, instrument atunci când îl avem la dispoziție, ce anume în directiva privind drepturile acționarilor. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich, ähm, dass wir... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunt mulți deputați uh, prezenți care spun că Comisia ar trebui să facă mai mult, să fie mai ambițioasă. Vă amintesc că în Parlamentul European am lucrat din greu pe acest subiect. La Comisia Econ am redactat uh, rapoarte din proprie inițiativă referitor la paradisurile fiscale. Ni s-a spus că uh, e foarte multă poezie în aceste rapoarte, dar a fost așa numai pentru că nu au participat și statele membre. Au avut loc reuniuni ale ministrilor de finanțe, dar nu au avut loc pași concret. concreți. Trebuie să folosim uh, oportunitatea pe care o avem acum, nu numai pentru că o cere publicul, dar și pentru că vedem că micile întreprinderi nu mai vor să, să accepte aceste practici pentru că ele își plătesc taxele și văd cum cele mari nu plătesc. Nu este oare posibil să spunem că vrem să avem o bază comună de taxare, să existe o armonizare. Marcus Ferber s-a referit la asta. Știu că este dificil, uh, statele membre au competența în domeniul fiscal, dar trebuie totuși să vedem cum facem să se întâmple ceva. Iar apoi, societățile în sine. De ani de zile eu lupt în Parlamentul uh, European ca responsabilitatea socială a întreprinderilor să rămână la nivel voluntar. Însă, trebuie să fie prevăzute anumite fapte în aceste rapoarte ale întreprinderilor. De exemplu, câte taxe plătesc într-o țară. Este o posibilitate de a stabili o transparență direct la întreprinderi. Și asta ne-ar ajuta să uh, compensăm faptul că nu există norme la nivel internațional. Eu sunt din Germania, observați asta după ce limbă vorbesc. Avem o inițiativă în Bundesrat care se numește că vrem să impunem o limită de licență și anume plățile de licență trebuie să fie posibile într-un alt stat dacă statul respectiv le taxează cu 25%, astfel încât uh, concernele internaționale să nu folosească această uh, lacună juridică pentru a își reduce taxele. Este o inițiativă care pare să se bucure de o majoritate în bundăsratul uh, nostru, deci în reprezentanții landurilor. Pe termen lung, dumpingul social nu poate fi uh, ceva pozitiv pentru că cel mai mult au de suferit de pe urma lui lucrătorii și IMM-urile. Mulțumesc, domnul Hugh Baie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să revin pe scurt la o chestiune de bază. Când vorbim despre evaziune fiscală, unii înțeleg prin asta optimizare fiscală și cred că definiția este foarte importantă. Când se trece de la optimizarea fiscală la evaziunea fiscală? Dacă nu avem o, o definiție clară, instrumentele de a combate fenomenul nu vor ajuta la nimic. Dacă într-o țară o, o, o practică este văzută ca o tehnică licită de a evita plata impozitelor și în alte țări, nu, vom avea probleme. În al doilea rând, când vorbim despre uh, decizii fiscale, este vorba de planificare agresivă a uh, impozitării, uh, cu ajutorul unor mari uh, firme la dispoziție. E bine, și dacă uh, întreprinderile reușesc să facă aceste practici, este pentru că cunosc cât se poate de bine sistemele de fiscalitate din fiecare țară. Cred că dacă vrem să combatem în mod util acest fenomen, în mod uh, eficace acest uh, uh, fenomen, trebuie să dispunem de aceleași informații. Cunoaște comisia toate regulile din fiecare stat membru și poate nu ar trebui să avem un fel de hartă uh, a practicilor fiscale pentru a ști care este situația și poate să avem un for care să fie la curent tot timpul cu toate aceste informații. În al treilea rând, pentru a lupta împotriva acestor practici fiscale, anumite țări aplică așa numita taxă Cayman. Însă este ca și când, pentru unii este un fel de taxă de amnistie fiscală. Unii o consideră așa. Aș dori să știu dacă dumneavoastră o considerați ca ceva bun sau o amnistie fiscală prin care se plătește puțin și se poate continua cu uh, propriile practici. Și o ultimă întrebare, aș vrea să știu care este situația cu programul Fiscalis 2020 este un program care ar fi permis administrațiilor fiscale de fac, de, să facă schimb de bune practici și de informații. Aș vrea să știu dacă programul a fost evaluat și dacă nu, pentru când ați pre, prevăzut o astfel de revizuire și care ar fi rezultatele. Mulțumesc, domnul Tom Van Candelar. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Cred că toată lumea este de acord că planificarea fiscală agresivă, stil LuxLeaks, este inacceptabilă. Cel mai bun instrument de a, le abor- de a aborda aceste practici este să avem reguli comune la nivel european pentru calculul uh, bazei de impozitare. În aprilie 2012, Parlamentul a adoptat o poziție în acest sens, care, poziție care este blocată în Consiliul de trei ani cum intenționați să deblocați munci, uh, lucrările pe acest subiect? Care sunt uh, punctele cele mai dificile? Plănuiți să depuneți uh, o propunere revizuită? Doriți să treceți de la un sistem voluntar la un sistem obligatoriu, așa cum o cere Parlamentul în rapoartele sale? Uh, Ultima întrebare referitoare la transparență. Cred că Comisia a început să lucreze bine în ceea ce, și repede în ceea ce privește transparența și deciziile fiscale. Transparența este un prim pas foarte important, dar după cum s-a spus deja, într-o scrisoare comună scrisă de autoritățile germane, franceze și italiene, acest lucru nu este suficient. Aș vrea să știu care ce fel de prevederi mai stricte intenționați să adoptați în domeniul deciziilor fiscale. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Euh, euh, euh, Mulțumesc. În primul rând, uh, președintelui Ferber, aș vrea să-i spun Ați vorbit despre cifre, informații, presă, alții au vorbit despre o cartografie, deci e clar că există o asimetrie în ceea ce privește schimbul de informații și accesul la informații. Și ceea ce este în joc acum este ca publicul să uh, iasă din această lipsă de transparență, să ajungem și noi la același nivel de informare pe care îl au consilierii fiscali, pe care îl au întreprinderile. Și să facem asta prin această, uh, această reglementare. Problema este că înainte nu existau reguli clare. Ce dorim noi să facem este să propunem niște reguli foarte clare. Ca prim pas, vreau să spun. Eu nu zic că vom trece brusc din uh, iad în rai, nu. Însă cred că trebuie să avem un plan foarte clar și apoi statele membre vor trebui să adopte propunerile noastre. Cred că sunt uh, câteva lucruri la care trebuie să fim vigilenți, Comisia și Parlamentul. primul rând, caracterul retroactiv, pentru că ar trebui să avem informații de, uh, uh, din ultimii 10 ani. Președintele întrerupe. Mă scuzați, domnule comisar, spuneți că e vorba de o perioadă de 10 ani în, cu privire la deciziile care sunt încă în vigoare. Nu vorbiți de informații din ultimii 10 ani care nu mai sunt, uh, nu mai sunt uh, valabile. Cum scrie în Evanghelie, spun în calitate de creștin-democrat să lăsăm morții cu morții. Da, eu nu sunt creștin-democrat, spune domnul Moscovici, de altfel nu, nu revendic niciun fel de religie, domnule președinte, dar înțeleg ce vreți să spuneți, așa este. Și încă o dată, este vorba de informațiile pe care le are la dispoziție Comisia. Apoi, în ceea ce privește accizele și baza comună de impozitare pentru întreprinderi, cum a spus și președintele Ferber, trebuie să acționăm, dar nu pot să spun că Comisia nu a făcut nimic. Eu sunt succesorul domnului Șemeta, care a făcut multe în acest domeniu și vreau să salut tot ce a făcut, inclusiv pe planul acesta. Ce ați spus dumneavoastră în legătură cu accis este o propunere excelentă, dar este blocată în Consiliu. Deci nu pot să vă răspund precis la întrebare pentru că e vorba de uh, o chestiune strategică aici. Pe mine mă interesează ceea ce ne face să mergem înainte. Dacă aceeași propunere ajunge la maturitatea politică, voi fi încântat dacă se va adopta o abordare puțin diferită, uh, care va permite să se dea curs sugestiilor anumitor state membre, nu o voi exclude nici pe aceea. De altfel, acesta este motivul pentru care eu țin foarte mult ca statele membre vizate să poată să adopte o taxă pe tranzacțiile financiare, pentru că dacă nu poți să o faci în 28, nu o să o poți face nici în 11, nu o să o poți face deloc. De fapt, numai comisia ar putea să o facă, pentru că știți că a intrat în acest joc. Bun, deci, uh, vara aceasta, în cadrul pachetului, uh, vom avea un demers strategic care pot să ne ajute să ieșim din impas. Acesta este obiectivul nostru. Deci voiam să fie foarte clar uh, acest aspect. Apoi, mulțumesc următorului vorbitor pentru sprijinul exprimat. Apoi, în legătură cu schimbul de informații, da, toți contribuabili cărora li se acordă o decizie uh, sunt acoperiți, inclusiv întreprinderile străine. Apoi, trebuie să avem și sancțiuni, iar statele membre care nu transmit um, informațiile vor face obiectul unei proceduri de infringement, care prevede proceduri. Domnul Kirtos, uh, da, trebuie să vă asigur că um, indiferent de care este guvernul grec, eu cred că e foarte important pentru greci ca Grecia să rămână în zona euro. Eu sunt pentru și rămân pentru. Și de asemenea, cred că nu trebuie ca nimeni să blocheze capacitatea Greciei de a crește, pentru că aceasta este miza. Trebuie ca Grecia să devină competitivă să se creeze locuri de muncă acolo și să se pună capăt suferinței poporului elen, suferinței sociale. Deci la asta lucrăm. Cred că toată lumea știe. Chiar acum, de fapt de mai multe zile încoace, au loc discuții între guvernul elen și partenerii săi în cadrul grupului în cadrul grupului Basel, pe care chiar eu l-am uh, propus, Trebuie ca și la Atena, pe teren, uh, situația să continue să se amelioreze, să se țină cont de prioritățile democratice exprimate într-o țară, desigur, pentru că până la urmă poporul alege și trebuie ca și Grecia să își respecte angajamentele față de parteneri. Este fundamental. Și asta într-o perioadă limitată de, de timp, pentru că există niște termene financiare care trebuie respectate. Lucrăm la asta, lucrăm într-o situa într-o stare pozitivă, într-o, printr-o abordare pozitivă, dar nu e ușor și cred că vă dați seama că nu vă pot da mai multe informații. Există mm, echipe care lucrează zi și noapte la asta și când spun zi și noapte, înseamnă ziua și noaptea, în fiecare zi și în fiecare noapte, inclusiv sâmbăta și duminica. Toată lumea s-a mobilizat Ați pus o întrebare mai precisă cu privire la fiscalitatea armatorilor. Nu eu trebuie să vă răspund la această întrebare. Este, spuneam, vorba de democrație, de votul democratic al poporului și aici avem o dublă dimensiune, una etică, una de justiție, dar eu nu sunt grec, vă cunosc bine țara și o iubesc, dar cred că sunt mulți greci care atunci când și-au exprimat votul au considerat că Uh, eforturi enorme s-au făcut, s-au făcut sacrificii foarte mari, s-a pierdut 27% din PIB-ul țării. Și în tot acest timp, inechitățile au crescut și unii s-au îmbogățit în mod inacceptabil. Și acest lucru poate să justifice votul care a avut loc în țara dumneavoastră. Pe de altă parte, se pune problema competitivității acestei țări, dar, până la urmă, este vital pentru abordarea noastră să vedem această dualitate, pentru că sigur că ne dorim justiție și transparență și morală până la urmă, pe de altă parte însă nu dorim să facem în așa fel încât uh, activitatea antreprenorială să scadă, pentru că nu ar avea niciun sens, nu s-ar mai crea bogăție atunci. Deci uh, trebuie să consolidăm regulile fiscale cu măsuri de transparență privind deciziile și cu alte măsuri, dar statele membre trebuie să se bazeze pe măsuri transparente și non-negociabile. Cred că este un demers uh, care trebuie practicat cu discernământ. Așa v-aș răspunde eu la modul cel mai prudent, pentru că altfel nu vă pot răspunde. La fel, în ceea ce privește conturile în Elveția, este într-adevăr un subiect de discuție și se poartă de altfel un dialog între autoritățile elvețiene și cele elene. Nu vă ascund, Comisia și-ar dori o abordare globală, dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă. La întrebarea domnului Coferati, aș vrea să vă spun că, da, nu știu, nu știu cine a mai spus, cine a spus adineau că se creează o comisie ca să se îngroape o problemă. Cred că uh, un om politic celebru a spus-o, nu? Mai știu din regiunea dumneavoastră sau din altă regiune? Nu din regiunea mea, spune președintele. În fine, în Franța, în trecut, um, se utiliza această expresie, dar nu asta dorim noi. Trebuie să vedem cum acționăm și eu îmi iau aici un angajament să tratez această problemă serios, cu voluntarism și să găsim o soluție. Eu nu vreau să pierdem timpul. Ce vreau eu este să meargă lucrurile repede. Și când vorbesc de un studiu de impact, nu spun că trebuie făcut ca să îngropăm acest subiect, ci ca să acționăm la modul pertinent. Așa cum uh, uh am mai spus, nu trebuie să acționăm anticompetitivitate, nu trebuie să uh, sancționăm întreprinderile doar de dragul de a le sancționa. Uh, eu sunt comisar pe fiscalitate și trebuie să um, avem grijă să găsim un echilibru. Domnule Man, sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu IMM-urile, aveți perfectă dreptate, e vorba de echitate, de respectarea contractelor sociale regulile propuse și opiniile exprimate de mine, a, cred că arată că uh, am o abordare apropiată de a dumneavoastră. În legătură cu situația din Germania, Comisia este pentru aplicarea regulilor și uh, sigur că demersul trebuie continuat. Domnul Baie a pus o întrebare legată de optimizare și de evitarea plății impozitelor. se pune problema temeiului legal al uh, schemelor fiscale. Și cred că trebuie să fim atenți, pentru că nu trebuie ca beneficiile, ca profitul să nu fie deloc taxat. Propunerea noastră, care este o propunere transparentă, care vizează deciziile fiscale, pentru că asta vizează, apoi, prin intermediul transparenței, va viza și optimizarea fiscală și evitarea plății impozitelor. Practic, transparența este pentru noi o metodă. Noi nu am dorit o definiție juridică complicată, care să fie mult mai greu de adoptat de statele membre. Sigur că unii vor spune, și de fapt de, deja spun, că nu, nu, nu avem definiții. Nu! Noi creăm un mecanism de transparență, care ni se pare că creează practici virtuoase și creează justiție și uh, e clar că uh, comisia poate să declanșeze proceduri de infringement, deci e clar că avem niște limite, niște sancțiuni. Ceea ce privește cartografia, știm uh, ce uh, probleme apar din incoerențele între cele 28 de sisteme fiscale, dar nu avem într-adevăr o schemă. Deci astăzi, întreprinderile, consiliile fiscale sunt mai puternice decât noi, pentru că ele au acces direct la administrații. Aceasta și este miza, de altfel trebuie ca administrațiile să fie informate ca să fim la înălțime și să putem să combatem eventualele distorsionări. Ca să ajung la întrebarea domnului Van din Candelare, în legătură cu accis și caracterul obligatoriu sau nu, și Cred că am dat un răspuns complet când i-am răspuns lui Marcus Ferber. Această bază comună consolidată a impozitului pe societăți uh, trebuie aplicată în primul rând și, înainte de toate, trebuie să avem încredere în statele membre care participă la schimbul de informații. E clar că numai prin transparența publică se vor putea verifica informațiile puse la dispoziție de statele membre. Repet și închei astfel, demersul pe care îl propunem noi este nou, deschide o breșă, marchează o etapă, nu este un scop în sine, nu este o finalizare. Eu personal aș zice că trebuie să mergem mai departe. Transparența implică o întreagă profesie, implică publicul, implică toate statele și e foarte important să putem coopera în acest domeniu. Și, de altfel, aștept cu nerăbdare uh, să văd uh, la ce document va ajunge comisia dumneavoastră am spus-o adineauri, mă bucur că am fost primul uh, cu care v-ați întâlnit în cadrul acestei audieri și sunt gata să revin oricând și serviciile mele vă stau la dispoziție ca să vă răspundă la orice întrebare în scris pe care o veți adresa în legătură cu acest subiect major pentru noi și, de asemenea, uh, așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea. Mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc, domnule comisar! Cred că colegii noștri au avut ocazia să adreseze toate întrebările pe care doreau să le adreseze astăzi comisiei și mulțumesc că ați răspuns în mod atât de precis. Foarte adesea se uh, spune lucrul cu paharul pe jumătate gol, pe jumătate plin. Eu am aici o sticlă pe jumătate goală și una pe jumătate plină. Ce vreau să rețin este aspectul pozitiv pentru noi și anume în demersul nostru, în abordarea noastră față de Comisia Europeană. Avem și noi și Comisia aceeași, același obiectiv și un fel de emulație, un fel de curs între Comisie și Parlament către același scop. Iar marele obstacol politic îl cunoașteți, e vorba de guverne. Mai mulți colegi s-au referit la guverne și mai ales la Ministerele de Finanțe. Unii doresc să-și mențină o situație privilegiată, alții sunt masochiști și nu doresc ca instituțiile europene să se amestece în treburile lor naționale. Noi ne vom respecta strict competențele, competențele Uniunii și competențele Parlamentului European. Și în domeniul fiscal, aceste competențe sunt foarte reduse în ceea ce privește Parlamentul European, dar avem o responsabilitate politică. Eu aș vrea să subliniez că în documentul privind transparența, primul element al pachetului pe care l-a adoptat Comisia acum câteva zile, unul dintre punctele cheie va fi să obținem ca informațiile pe care le primesc și le schimbă obligatoriu Ministerele de Finanțe să ajungă neapărat și la Comisie. Pentru că aceasta este o cheie pentru eventualele sancțiuni și e clar că astfel de propuneri nu sunt primite cu entuziasm neapărat în toate ministerele de finanțe. Mai rețin și faptul că comisia este deschisă față de ideea ca informațiile pe fiecare țară să um, fie disponibile pentru toată lumea. Trebuie să vedem care vor fi consecințele, dar uh, și Comisia Econ și-a dat acordul ceea ce a intrat în vigoare, de altfel, ca um, pentru, pentru că pentru bănci această obligație se aplică deja și ar fi normal să se aplice și în alte domenii. De asemenea, cred că trebuie să avem o imagine pozitivă asupra faptului că Comisia intenționează ca Uniunea Europeană să aplice la modul exemplar recomandările G20 ale OCDE și cred că nu mă îndepărtez de ce ați spus dumneavoastră atunci când uh, ați anunțat conținutul adevăratului pachet, deși de fapt acela va veni în luna iunie abia și dacă am înțeles eu bine va conține dispoziții legislative și un plan de acțiune în alte domenii. Și deci cred că nu mă îndepărtez de ce ați spus dacă spun că ce vom avea noi va fi tot ce prevede OCDE-ul și ceva în plus. Pentru că noi suntem Uniunea Europeană, suntem o piață unică, foarte multe state membre, pe cât, peste câțiva ani chiar toate statele membre, uh, vor avea o monedă unică. Deci e normal să avem reguli specifice. Iată deci un lucru pozitiv și după cum ați spus, uh, acest lucru reprezintă doar prima noastră audiere, vor mai fi și altele, va veni doamna Festager, vor veni reprezentanții președinției letone. Acum, în cadrul reuniunii coordonatorilor, ne vom pune la punct programul de lucru. Și vreau să mai adaug ceva. La această reuniune am avut onoarea de a o avea alături pe președinta Parlamentului din țările de jos. Și vreau să spun că doresc să propun tuturor parlamentelor naționale care doresc să o facă să colaboreze strâns cu noi și coordonatorii susțin această idee. Și domnul Demasi a vorbit de rolul opiniei publice. Uh, Cred că ă, pentru a spori impactul politic al propunerilor noastre, vom avea nevoie de o legitimitate și va trebui să ne ă, bizuim pe parlamentele naționale și să ne asigurăm că propunerile noastre sunt ă, susținute de aleșii cetățenilor din toate statele membre. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aici se încheie ordinea de zi a reuniunii comisiilor noastre din această după-amiază. Ne revedem mâine la o altă reuniune comună. În ceea ce privește Comisia Taxe, următoarea noastră reuniune va avea loc în 16 aprilie. Ședința se suspendă și cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor sunt rugați să pălătească sala și reluăm imediat cu reuniunea coordonatorilor. Ședința se suspendă.